Voilà, je vous... Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Uh, dès maintenant notre point 11. Propun să începem cu punctul 11, schimb de opinii cu Organizația Internațională a Muncii, reprezentată aici de doamna Karen Curtis, director adjunct al Departamentului privind normele internaționale de muncă. Doamna Curtis ne va informa în legătură cu reuniunea Comisiei pentru aplicarea normelor Organizației Internaționale a Muncii în cadrul celei de-a șasea sesiune a organizației din iunie. De asemenea, va vorbi de situația câtorva dintre țările despre care discutăm regulat în Comisia INTA. Vom, noi avem schimburi de informații regulate cu Organizația Internațională a Muncii și am primit deja o informare în legătură cu rezultatele ultimei conferințe OIM Uh, suntem dornici să aprofundăm legătura cu OIM și e important ca uh, această comunicare să aibă loc în mod uh, regulat. Cred că efortul noastre comune pentru respectul normelor internaționale va îmbunătăți eficiența abordării noastre. Doamnă Curtis, vă mulțumesc pentru prezență și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația adresată de comisia noastră. OIM dă foarte multă importanță activității comisiei noastre și suntem bucuroși de buna colaborare pe care am avut-o de-a lungul anilor cu dumneavoastră. Ne bucurăm să continuăm să susținem activitatea comisiei noastre pe chestiuni legate de mandatul nostru. Documentul de principiu al OIM care susține activitatea ambelor noastre instituții este declarația din 1998 privind drepturile și principiile fundamentale ale muncii. Acest document, pe care îl cunoașteți foarte bine, susține majoritatea activităților uh, Uniunii Europene și OIM începește promovarea și respectarea celor patru drepturi fundamentale legate de muncă. Știți că acea comisie de aplicare a standardelor dă o atenție specială celor opt convenții fundamentale atunci când hotărăște cazurile pe care le va discuta la Conferința Internațională a Muncii și pune un accent deosebit asupra drepturilor la muncă, libertatea de asociere, și recunoașterea eficientă a dreptului la negociere colectivă, preocupându-se de asemenea de aplicarea acestor principii prin uh, examinarea aplicării uh, principiilor Convenției Internaționale privind inspecția muncii. OIM recent a uh, recunoscut importanța păstrării legăturii între progresul social și creșterea economică, și susține țările care încă nu au ratificat convențiile, dar care ar putea să o facă în viitor. Cu susținerea OIM, uh, și uneori și prin intermediul uh, stimulantelor comerciale și de comerț internațional legate de unele țări pe care le-am discutat în cadrul actualei perioade de aplicare a standardelor. Adițional, declarația OM din 2008 privind justiția socială și globalizarea corectă oferă un concept cuprinzător și modern al activității decente, care cuprinde angajarea și condițiile decente, protecția socială, dialogul social, drepturile fundamentale și standardele internaționale de muncă. Suntem ghidați de această declarație în a examina impactul asupra condițiilor de lucru și uh, asupra justiției sociale, a politicilor economice și financiare, inclusiv politicilor comerciale. Din această declarare, declarație, uh, ca urmare a acestei declarații, unii membri ne-au cerut asistență în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale. Cu susținerea financiară a Directoratului General pentru uh, Comerț și Cooperare Internațională, uh, Departamentul pentru Standarde Internaționale a putut asista statele membre pentru a-și respecta obligațiile OIM prin proiecte dedicate într-o serie de țări. În special aș menționa Mongolia, Pakistan, Filipine, Thailanda, Armenia, Capo Verde, Salvador, Guatemala și Paraguay. Mai mult, în cadrul uh, uh, pactului de sustenabilitate s-au făcut mari progrese în ce privește uh, revizuirea problemelor legate de integritate structurală și siguranța locului de muncă, în timp ce e nevoie de mai multe eforturi pentru a realiza respectul, respectarea drepturilor de muncii în Bangladesh în sectorul de textilelor și în special mă refer la Bangladesh aici și la activitatea OIM și de asemenea și în uh, discuțiile din Comitetul pentru aplicarea standardelor. Există anumite sinergii și în Guatemala și în Filipine cu proiecte susținute de Directoratul pentru Dezvoltare și Cooperare cu efect asupra comerțului și angajării asupra standardelor internaționale de muncă respectarea obligațiilor internaționale ce privește drepturile fundamentale și standardele fundamentale reprezintă o chestiune cheie pe agenda noastră. Eu și colegii noștri de la Departamentul de Standarde Internaționale de Muncă lucrăm în cadrul acestui proiect în Guatemala. Vom uh, merge acolo în septembrie și în Filipine în octombrie și ne vom asigura că există o sinergie cu alte proiecte care există în aceste două țări. În fine, activitatea de-a lungul anilor a culminat și în Turcia cu un proiect uh, pentru dialog social al UE și asta vine la un moment critic. Prezența OIM la fața locului este foarte importantă ca să ajute sindicatele atât să-și exprime uh, preocupările și să folosească OIM ca un interlocutor în uh, dialogul lor cu guvernul. OIM consideră că toate aceste lucruri arată importanța colaborării noastre pe chestiuni de interes comun. Organismele de supervizare oferă uh, expertiza internațională care poate duce la condiții egale, uh, drept standarde de la care se pornească judecarea unei țări. Comitetul pentru Standarde oferă identificarea zonelor de prioritate în care trebuie acționat și Oficiul Internațional pentru Muncă are sarcina de a asigura un follow-up eficient pentru un impact uh, cât mai mare și susținerea eforturilor Europene. După aceste comentarii introductive, părnesc că ați fi interesat să aflați câteva lucruri în legătură cu cazurile pe care le discutăm la, și pe care le-am discutat în iunie la, conf, la conferința comitetului și activitățile actuale ale OIM în țările respective. Așadar, voi continua cu acest subiect și după aceea, evident, voi răspunde la întrebări în legătură cu oricare dintre aceste țări. În primul caz, Bangladesh. Cazul Bangladeshului a fost discutat uh, în acest an în Comitetul de Aplicare a Standardelor în ce privește aplicarea Convenției privind libertatea de asociere. Acest caz s-a discutat de multe ori, vă reamintiți, uh, în Comitetul nostru de Aplicare a Standardelor la fel ca și aplicarea Convenției privind inspecția muncii, o Convenție 81, pentru că există anumite sinergii între aceste două convenții și sunt foarte importante. Chestiunile ridicate de Comitetul pentru aplicarea standardelor legate de aceste convenții sunt foarte clar exprimate și în pactul de sustenabilitate în ce privește zonele de prioritate și de acțiune pe care le așteptăm din partea Guvernului munca OIM și a UE de a face un follow-up al Pactului de Sustenabilitate este critică în a asigura progrese în Bangladesh. Comitetul de aplicare a standardelor a luat nota anul acesta de unele domenii unde s-a considerat că s-au făcut anumite progrese și în același timp a recunoscut că e vorba de progrese insuficiente și că mai trebuie încă multe lucruri făcute una dintre zonele de progres pe care Comitetul pentru Aplicarea Standardelor le-a uh, de care a luat notă uh, a fost adoptarea de către Ministerul Muncii a unor uh, proceduri operaționale standard pentru procesul de înregistrare. De asemenea, s-a luat notă de faptul că se fac eforturi pentru a elabora proceduri de operaționale standard pentru examinarea uh, Uh, practicilor uh, incorrecte, practicilor de muncă incorrecte. Acestea sunt foarte importante pentru a asigura protecția libertății de asociere. Există domenii care rămân în continuare problematice. Guvernul are un comitet consultativ tripartit care uh, examinează legislația locală legea muncii din Bangladesh și propune posibile soluții care vor aduce această legislație mai aproape de convențiile OIM. Încă uh, nu am văzut propunerile finale pe care guvernul lucrează în acest moment. Am înțeles că ei uh, se gândesc la o reducere a numărului minim de membri pentru crearea unui sindicat dar detaliile exacte, ce vor propune până la urmă, nu, nu știm încă, nu, nu cunoaștem aceste detalii. Adițional, există eforturi pentru a schimba legislația privește zonele de procesare pentru export și aș spune că acesta e unul dintre cele mai complicate subiecte pe care trebuie să le abordeze în acest moment se discută doar între partenerii care au legătură cu zonele de procesare pentru export. Deci asta înseamnă autoritatea zonei de procesare pentru export, care are responsabilitatea asigurării investițiilor, anumiți investitori și ceea ce numesc asociații pentru bunăstarea lucrătorilor. Încă nu suntem în situația în care această legislație a putut fi examinată pentru a asigura conformitatea cu convențiile internaționale care să aibă loc uh, împreună și cu partenerii social naționali, cu Federația Patronatelor și cu diferitele sindicate din țară. Acesta ar fi un element foarte important pentru a se asigura că propunerea finală a acestei legislații va respecta în totalitate Convenția privind uh, libertatea de asociere. Alte zone care rămân cu probleme în Bangladesh se referă la investigații și la uh, reangajarea muncitorilor din, uh, care au fost implicați în criza de la Julia, în acel caz, și aici e foarte important ca, din nou, sinergiile dintre Convenția pentru Inspecția muncii care cere ca un inspector uh, de muncă să poată inspecta și zonele de procesare pentru export. Avem uh, cel mai mare proiect de cooperare tehnică în Bangladesh. Se muncește foarte mult uh, de către OEM pentru a promova respectul, respectarea standardelor de muncă principale și pentru a asista Ministerul Muncii în a dezvolta servicii de inspecție care să asigure o, o aplicare eficientă a acestor uh, reguli. Această activitate va continua alături de uh, activitatea programului Better Work Bangladesh, care funcționează într-o serie de fabrici și este menit să ofere un climat uh, propice creierii sindicatelor. Acum, trecând la Cambodgia care a fost discutată anul trecut în Comisia de Aplicare a Standardelor și anul acesta de asemenea în ce privește aplicarea Convenției privind Libertate de asociere. Anul trecut, guvernului s-a cerut să accepte o misiune directă de contact și asta s-a întâmplat. Misiunea a avut loc în martie anul acesta. Raportul a fost prezentat Comisiei Comitetului pentru Aplicarea Standardelor și va fi revizuit și evaluat de către Comitetul de Experți la ședința din noiembrie-decembrie anul acesta. Comitetul privind aplicarea standardelor a dat guvernului și partenerilor sociali o perioadă de timp pentru a examina recomandările uh, din raportul uh, care a rezultat în urma acestei misiuni pentru a vedea cum se Uh, pentru a examina uh, reglementările în legătură cu uh, rezolvarea disputelor și să transmită părerile lor până la sfârșitul acestui an. Guvernul a fost implicat în asistență tehnică cu OIM-ul și a fost, i s-a cerut să, adapte, să adopte o foaie de parcurs pentru acțiuni de combatere a situațiilor negative. Sperăm că vom primi un raport la Comitetul de Experți și vom putea vedea când vor fi abordate și alte chestiuni suplimentare. De asemenea, există o legătură între aceste uh, chestiuni legate de libertatea de asociere și negocierea colectivă. E un proiect de lege pe care guvernul îl examinează acum cu asistență tehnică de la OIM. Astfel de legislație ar trebui să fie conformă, dacă ar fi conformă cu standardele internaționale, ar fi foarte utilă în rezolvarea disputelor uh, îndelungate care apar adesea în perioada în care guvernul uh, examinează ce ar putea fi până în, cele din urmă, care ar putea, putea fi în cele din urmă nivelul salariului uh, minim național. În Ecuador, Comitetul pentru aplicarea standardelor a examinat problemele legate de libertatea de asociere, Convenția privind libertatea de asociere. Există un proces de reformă a legislației muncii în acest moment. Guvernul încă nu a cerut asistență tehnică OIM în ce privește această reformă. Există dificultăți importante cu care se confruntă sindicatele din sector public, inclusiv uh, neînregistrarea uh, lucrătorilor din sectorul educațional și, de asemenea, provocările în ce privește negocierile colective sunt foarte mari pentru această țară. OIM, prin intermediul birourilor noastre din regiune, sigur este în continuare la dispoziția Guvernului pentru a-l ajuta în acest proces de reformă pentru a putea face progrese pe care să le transmit apoi uh, Comitetului de Experți. În uh, Salvador am văzut preocupări legate de dialogul social și de uh, discuțiile dintre guvern și patronat și sindicate. Cea mai recentă analiză a Comitetului de Aplicare a Standardelor din iunie s-a referit la Convenția privind consultările tripartite, iar anul trecut Comitetul a examinat Convenția privind libertatea de asociere. În ambele cazuri, Comitetul de aplicare a standardelor a cerut misiuni directe care să fie aprobate. Guvernul încă nu a acceptat aceste misiuni, nu erau acceptate atunci când s-a întrunit în iunie comitetul dar misiunea a putut totuși să aibă loc uh, la scurt timp după uh, conferința comitetului din iulie. Această misiune a fost foarte importantă pentru că a putut să asiste guvernul și partenerii sociali uh, pentru ca ei să poată să reînceapă un dialog de bună credință și să determine criteriile de reprezentativitate care ar permite guvernului să convoace uh, Consiliul Național Superior, care este organul tripartit uh, tradițional. Aceste chestiuni, uh, de asemenea, sunt uh, examinate nu doar de Comitetul de Experți, ci și de către Comitetul pentru Libertatea de Asociere. În Guatemala, situația a devenit destul de complicată în acest moment în Guatemala. Conferința Comitetului a examinat problema aplicării Convenției privind libertatea de asociere și vă reamintesc că nu doar că acest lucru s-a făcut în mod regulat de către Comitetul de Aplicare a Standardelor, dar de asemenea este revizuit în mod uh, regulat de uh, organismul de guvernare OIM uh, cu scopul de a stabili o comisie de anchetă. Sunt foarte multe chestiuni extrem de importante în Guatemala, inclusiv legate de libertatea de asociere, promovarea convenției privind uh, uh, negocierea colectivă, pentru că acesta practic nu este în această țară, îndeplinirea și asigurarea protecției uh, antidiscriminarea sindicaliștilor și de asemenea protecția populațiilor indigene. După cum știți, OIM are un reprezentant special la fața locului, care a fost foarte eficient în a ajuta guvernul să facă progrese pe anumite reforme legislative, în special în ce privește puterea de sancționare pe care trebuie să aibă inspectoratul, dar și în legătură cu secțiuni care trebuie revizuite pentru a promova libertatea de asociere și negocierea colectivă. Avem sinergii între proiectul pe care l-am menționat privind impactul comerțului asupra standardelor internaționale în domeniul muncii și cu dezvoltarea de proiecte comune cu DigiTrade în ce privește domeniile de preocupare ale Convenției 87. După cum știți, există acum o criză instituțională care în acest moment uh, a lăsat foarte multe necunoscute în legătură cu ce va putea continua să facă OIM în relația sa cu guvernul și partenerii sociali ca să promoveze progresele asupra cererilor uh, făcute de Comitetul de Aplicare a Standardelor. Intenția este să trimitem un coleg în Guatemala în septembrie pentru a promova aceste chestiuni care au fost uh, uh examinate de Comitetul de Aplicare a Standardelor și, de asemenea, uh, foaia de parcurs privind cererea unei comisii de anchetă, cererea de crearea unei comisii de anchetă. Uh, pentru India, Comitetul de aplicare a standardelor a examinat problema inspecțiilor, inspecției muncii și asta rămâne o problemă încă destul de delicată. Guvernul n-a cerut încă asistență tehnică OIM, guvernul indian, pentru a Mm, da curs cererii eh, făcute de Comitetul pentru Aplicarea Standardelor. Evident, eh, noi suntem foarte interesați și dorni să ajutăm guvernul. În același timp, destul de interesant este faptul că guvernul eh, indian a deschis dialogul cu OIM în ce privește convențiile neratificate legate de libertatea de asociere și dreptul de negociere colectivă. Ei au stabilit un grup de lucru cu OIM, cu participarea OIM, pentru a revizui legislația și pentru a vedea dacă se pot face necesarele amendamente pentru a trece la ratificarea acestor convenții fundamentale care rămân neratificate. Începește Kazakhstanul și înțeleg că au fost anumite discuții privind Kazakhstanul în comisia noastră uh, astăzi, mai devreme astăzi. Comitetul de aplicare a standardelor a examinat acest caz anul trecut și a, terut, a cerut direct misiune de contact. Această misiune a avut loc în septembrie anul trecut și am fost destul de optimiști în legătură cu discuțiile pe care am avut cu Ministerul Muncii și cu de acord, legat de acordul de a elimina obstacole care mai există în legislație începește libertatea de asociere atât pentru sindicate cât și pentru organizațiile patronale. Noi uh, înțelegem că a existat o serie de cazuri aduse în justiție împotriva anumitor membri ale unor sindicate și au fost uh, șterse din registrul sindicatelor serie de sindicate și de asemenea a fost afectată finanțarea acestor organizații. Aceste chestiuni sunt discutate în Comitetul OIM începește libertatea de asociere, începește Comitetul de aplicare a standardelor, acesta a cerut ca guvernul să folosească asistența tehnică și s-a cerut o misiune la tripartită la nivel înalt. Deci o misiune în care vor fi, în care ar fi participanți de la organizațiile sindicale, patronale și din conducerea OIM. Această misiune se așteaptă să aibă loc probabil anul viitor. Dacă guvernul ar fi ar trebui să uh, accepte o asistență tehnică în septembrie, dar deocamdată nu e confirmată. A existat un acord, ce există un acord de participare UE care promovează principiile și drepturile muncii, dar considerăm că acest acord poate de asemenea să ne ajute pentru a face guvernul să meargă mai departe. Și principalele probleme legate de cazurile din justiție nu sunt în jurisdicția Ministerului Muncii și, prin urmare, uh, reprezentantul OIM nu poate întotdeauna să facă foarte multe lucruri pentru a aborda aceste chestiuni, deși a cerut uh, ca OIM să poată să se întâlnească cu cealaltă ministere și agenții uh, responsabile. Been addressing the... În Malaezia am discutat uh problema muncii forțate, când vine vorba de standarde, precum și Convenția din 98, Convenția privind negocierile colective, pe care Malezia nu a ratificat-o, precum și cea din 87 n-a fost ratificată. Ea vizează un alt aspect și s-a vorbit de asemenea despre TTP și despre alte aspecte care trebuie organizate în Malaezia pentru că persistă probleme acolo, inclusiv cea legată de trafic de forță de muncă. În general, această țară cooperează bine cu noi, cu OIM-ul și sperăm că guvernul va proceda la reformele care se impun. Privește Birmania, Myanmar, pe care am menționat-o mai devreme, dar nu uh, am abordat subiectul pe larg. OIM-ul s-a preocupat de multe probleme specifice de aici, cum ar fi uh, forța de muncă forțată, traficul de ființe umane și alte aspecte. Această țară a adoptat o serie de legi recente și OIM-ul împreună cu această țară e pe cale de a revizui legislația în materie, inclusiv chestiuni legate de rezolvarea litigiilor. În această țară, în Birmania, există probleme legate de discriminare, dar și de tot ce înseamnă negocieri colective. Convenția respectivă nu a fost uh, semnată de uh, Uh, această țară. De aceea este greu să pornim pe la această bază când discutăm uh, despre acest subiect. Uh, aici, ca și în ce privește libertatea de expresie, continuăm să discutăm cu guvernul acestei țări. În ce privește Paraguayul, Comitetul Standardelor a discutat problema legată de Convenția privind munca forțată. Avem acolo oferită asistență tehnică pentru redactarea protocolului interim și o coordonare între principalele uh, instituții, pentru că e vorba aici de o coordonare a procurorului, a poliției, dar și a Ministerului Muncii, care trebuie să aibă loc. De asemenea, un manual de formare pentru inspect, inspecția muncii, formări specifice pentru a detecta cazurile de muncă forțată și trafic, problema de asemenea a popoarelor, a popoarelor indigene și a drepturilor acestora. Turcia. Am discutat despre această țară anul acesta. E vorba de Convenția privind reprezentanții lucrătorilor. Dosarul privind Turcia nu a conținut uh, direct problema concediilor masive, precum și alte uh, consecințe ale uh, urgenț- arestării de urgență care a fost aplicată în această țară. Uh, alte discuții paralele au abordat acest subiect. Și e destul de interesant uh, de observat uh, poziția guvernului turc uh, în acest, în acest context. Dialogul social și aici OIM-ul se preocupă de promovarea acestui aspect pentru că sunt persoane care par să fie concediate abuziv din pricina afilierii sau apartenenței lor politice. Și au existat niște măsuri pentru a ușura uh, implementarea negocierilor colective și deci exact aceste uh, entități și măsuri sunt cele care sunt folosite ca și canale pentru a-i ataca pe sindicaliști. Nu, mai, nu mai am decât două minute, așa că o să merg mai repede. Ucraina. Am avut un proiect recent cu această țară al OIM-ului în ce privește inspecția muncii și inspectorii muncii, iar comitetul nostru a fost încântat să audă că moratorul care fusese impus nu uh, este în continuare menținut sau vorbit și despre problema salariilor și salarizării care uh, a făcut obiectul unor plângeri pe care le-am primit uh, la bordul OIM și în ce privește inspectoratul muncii, lucrăm cu ei ca să vedem și rezultate concrete pe teren în toate aceste dosare. În sfârșit, Vietnamul, Vietnamul uh, UE ne-a sprijinit pentru a putea discuta cu această țară problema grevelor și așa mai departe. Și iar guvernul s-a implicat foarte bine, inclusiv când vine vorba de libertatea de asociere care se poate să capete forme specifice și în cadrul firmelor iar acum guvernul pare să fie înclinat uh, spre uh, ideea de a ratifica în sfârșit Convenția din 98 privind negocierile colective, iar cooperarea din partea UE este deosebit de importantă pentru noi, pentru OIM, mai ales că avem o ședință la mijlocul lui septembrie planificată tocmai în acest sens. Iată, foarte pe scurt, ce am discutat la Comitetul de Aplicare a Statelor la OIM și, bineînțeles, aștept cu răbdare întrebările pe care le-ați putut avea. Mulțumesc, doamna Curtis, pentru această expunere. Începem schimbul de vederi. Domnul Ruas are primul cuvântul. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria apenas eh, colocar uma... Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, Aș dori să vă pun o întrebare. Dar, bineînțeles, înainte de toate, mulțumesc uh, reprezentantei OIM pentru prezentarea sa. La plenarea din iunie anul trecut, la trei ani după tragedia de la Rana Plaza, ne punem în continuare întrebarea dacă nu cumva n-ar trebui să consolidăm măsurile care au fost atunci uh, abordate, adoptate de guvernul din Bangladesh. Trebuie făcute mai multe. Trebuie să se respecte Convenția din 87, trebuie aplicate aceste măsuri în zonele industriale respective. Trebuie continuată lupta împotriva corupției și să se respecte măsurile, uh, tot ce înseamnă dreptul muncii. La plenară cerusem comisarei de resort și guvernului din Bangladesh să nu renunțe și să din potrivă, să intensifice punerea în aplicare acestor angajamente. Și atunci o întreb pe doamna de la OIM următoarele. Nu-i se pare oare că evoluțiile sunt foarte lente pe acest dosar? Mulțumesc, domnule eh, Ruas. Domnul Martin are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, OIM, pentru prezentarea sa. O serie de țări au fost foarte bine descrise și ar fi cumva păcat să mai adaug uh, și situația din alte țări, dar tot o să o fac. E vorba de Corea de Sud, care ne preocupă pe noi aici la comisia noastră. Sperăm că guvernul din Corea de Sud își va schimba la un moment dat atitudinea, dar vreau să întreb oimul dacă cumva uh, a luat, să zicem, în vizor Corea de Sud și relațiile de muncă din această țară. A doua întrebare. În uh, Comisia pentru Drepturile Omului am observat cu îngrijorare și tristețe o degradare a standardului privind drepturile omului în Asia de Sud-Est. Și uh, este foarte clar că pe undeva s-ar putea să existe similitudini între dreptul muncii și drepturile omului când vine vorba de evoluția din această regiune. Scholz, domnul Scholz, mulțumesc foarte mult! Vreau și eu să mulțumesc pentru această prezentare cât se poate detaliată. Ați vorbit despre mai multe țări cu detalii concrete, însă ieri a avut loc uh, o conferință a ambasadorilor UE în țările terțe. S-au abordat și chestiuni de dreptul omului și de comerț internațional. Întrebarea ar fi, OIM, ca instituție, este oare interesată și monitorizează situația în sensul uh, încheierii unor acorduri sau capitole din acorduri obligatorii constrângătoare pe drepturile omului. Deci un mecanism obligatoriu inclus în acordurile sale care să ducă la o uh, îmbunătățire generală a situației în acest domeniu. M-ar interesa să știu cam cum bate vântul și pe la dumneavoastră prin instituție. Și legat de asta, care este poziția OIM când vine vorba de negocierile în curs la Geneva, la Consiliul ONU pentru drepturile omului, în ceea ce privește responsabilitatea corporată, acord uh, constrângător, pentru că e vorba aici de lanțurile valorice globale. Dacă dorim să schimbăm situația actuală, trebuie să găsim instrumente care să modifice tendințele actuale. Nu zic neapărat că guvernele sunt singurele răspunzătoare pentru situația creată. Și corporațiile și firmele trebuie să realizeze că trebuie poate undeva schimbată paradigma modului de producție, etc. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru că sunteți succinți. Doamna Curtis să poată să răspundă așadar și să vedem ce spune și Comisia Executive, însă doamna Cartondarie vrea și ea să intervină. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să pun o întrebare mai generală. Pe de altă parte, m-aș referi și la ce a spus Helmet, numai ce. Există o discuție la nivelul UE actualmente în ceea ce privește consolidarea uh, capitolului uh, dezvoltare durabilă și comerț pentru UE, din perspectiva UE. Și atunci se pune problema și comitetelor de supraveghere de la OIM, care uh, impun standardele, care supraveghează aplicarea lor de către experți și așa mai departe. Și atunci, practic vorbind, în ce măsură OIM poate să joace un rol activ în ce privește dezvoltarea capitolelor de dezvoltare durabilă și comerț în acordurile noastre, dar mă refer, bineînțeles, și la tot ce înseamnă GSP, GSP+, preferințe. Și atunci, uneori accentul se pune, da, pe Comitetul de Aplicare a Standardelor, așa cum trebuie să fie, să se și întâmple, însă e totuși vorba aici de un aspect eminamente politic, în sensul că la Uh, OIM, se pare că există niște rezistențe legate de adoptarea acelui faimos paragraf specific pe care l-am menționat când va fi el oare adoptat pentru că Uniunea Europeană, știm bine, uh, dorește să promoveze uh, o legătură strânsă între dezvoltare durabilă și comerț care încă lasă de dorit această legătură. În Guatemala, pe această țară ați uh, menționat-o în mod expres, însă aici trebuie spus că politicile comerciale nu se potrivesc deloc cu obiectivele de dezvoltare durabile și am spus cu toții că le uh, plebiscităm pe acestea și deci trebuie să ne asigurăm că politicile noastre în ansamblul lor se potrivesc cu aceste obiective și ne place să știm ce crede și OIM-ul despre acest lucru, doamna Minar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Curtis de asemenea. Voi încerca să fiu succintă. Văd că nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Vreau să mă refer uh, la raportul privind India Comitetului pentru Agricultură din uh, țările de jos. India este o temă sensibilă, iar în raportul acesta se scrie clar că salariile din India sunt în continuare foarte mici, condițiile de muncă sunt uh, înfiorătoare, uneori există cazuri de uh, copii care sunt obligați să lucreze, etc., etc. Și în acest context, aș vrea să aflu care este poziția pe marginea acestui subiect al OIM. În al doilea rând, știți prea bine, se tot negociază un acord între Uniunea Europeană și Vietnam. Încă din anul 2012 s-a constatat că acest acord comercial între cele două entități ar putea avea efecte uh, imense și nocive, din păcate, asupra lucrătorilor din uh, sectorul textilelor. Știți prea bine, situația din sectorul acesta este înfiorătoare, salariile sunt mici, condițiile de muncă sunt proaste, negocierile colective sunt uh, interzise. Ați putea spune câte ceva despre situația actuală a, în Vietnam, despre aplicarea convențiilor OIM în acest uh, stat, e important uh, să ne asigurăm că acordul nostru nu va duce la deteriorarea condițiilor de muncă din acest stat. Mulțumim, doamna Mosca. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, m-aș referi la expunerea foarte detaliată uh, Uh, care ne-a fost făcut aici, mai cu seama asupra Bangladeshului și asupra slabelor progrese care au fost uh, înregistrate când vine vorba de evoluția acestei țări și în acest context mă întrebam dacă doamna de la OIM n-ar putea să ne spună care este viziunea sa asupra întrebării pe care noi ne punem aici la INTE și anume să se modifice cumva abordarea care a existat mereu din partea instituțiilor UE și anume cooperare și dialog, să ne îndreptăm așadar acum uh, spre mai multe sancțiuni. Noi, la INTA, ne punem întrebarea dacă n-au trebuit să facem acest lucru pentru ca să eficientizăm relațiile noastre cu țările terțe. Și mă întreb dacă doamna de la OIM n-ar putea să ne dea părerea domniei sale privind acest aspect. În sfârșit, observație mai generală, care nu vizează neapărat ce s-a spus în introducere aici, dar uh, trebuie spus că am apreciat din partea OIM uh, munca să pe marginea evoluției muncii în viitor. Sunt lucruri foarte interesante care se leagă mult de ce discutăm noi pe globalizare, pe politici uh, internaționale de globalizare. Uh, um, și evoluții tehnologice care ar putea să împieteze asupra standardelor de muncă în viitor și m-ar interesa să știu cum va evolua munca în comisia respectivă. Mulțumesc foarte mult, doamna Piniero Rodriguez. Gracias, presidenta. También agradecerle la... Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc de asemenea reprezentantei OIM și vreau să mulțumesc de asemenea pentru eforturile depuse de această organizație internațională. Mai întâi de toate, am o întrebare de factură generală, și anume, cum anume am putea îmbunătăți condițiile de muncă prin intermediul unui acord comercial? Acordul uh, comercial cu Mexicul, spre exemplu, va fi modernizat în curând. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb care este părerea noastră cu privire la situația din acest stat. Care sunt posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru a îmbunătăți situația de acolo? Mulțumim. DG Emplu, DG Trade, uh, trei minute pentru fiecare reprezentant și mai apoi urmează doamna Curtis. Domnul de la Rue. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Curtis pentru informațiile detaliate pe care ni le-a oferit. Dați-mi voie să vă spun că Uniunea Europeană nu doar cooperează cu oficiul OIM la nivel mondial. Multe dintre proiectele pe care doamna Curtis le-a menționat sunt de altfel susținute de către Uniunea Europeană, dar mai mult decât atât, Uniunea Europeană este foarte activă în uh, Uh, dezbaterile din sânul OIM, uh, inclusiv în dezbaterile din sânul uh, Comitetului pentru aplicarea standardelor. Spre exemplu, în discuțiile din sânul acestui comitet, Uniunea Europeană a avut 12 poziții oficiale care au influențat mult rezultatele rezultatul dezbaterilor. Și multe dintre elementele identificate în concluziile OIM sunt incluse în acțiunile Uniunii Europene fie că vorbim despre din, cooperarea pentru dezvoltare, fie că vorbim despre uh, acțiunile comerciale, fie că vorbim despre afacerile externe. Inputul Uniunii Europene la conferința din 2017 a fost uh, unul important. Uh, Per ansamblu am avut 31 de declarații ale Uniunii Europene, declarații care au fost uh, aduse la cunoștința nu doar uh, a celor din Comitetul pentru Abligarea standardelor, Uh, ci și în cadrul altor comitete, uh, precum cel privind uh, migrația în domeniul muncii, drepturile fundamentale, etc. E important să înțelegem că uneori aceste intervenții ale Uniunii Europene au un efect puternic asupra rezultatului deliberărilor. De asemenea, Uniunea Europeană a contribuit substanțial la Comitetul pentru aplicarea standardelor în contextul discuției generale cu privire la aplicarea convențiilor privind sănătatea la locul de muncă. Uniunea Europeană a cerut o mai bună aplicare a acestei convenții. De asemenea, Uniunea Europeană a cerut într-o manieră explicită ca convențiile privind sănătatea și uh, siguranța la locul de muncă să fie incluse, să fie inclusă în lista convențiilor fundamentale. Deocamdată restul lumii nu este de acord cu noi, dar uh, concluziile ne arată că OIM uh, trebuie să depună eforturi în sensul includerii pe această listă a acestei convenții. Cele 12 intervenții ale Uniunii Europene pe cazuri individuale, care de fapt au fost prezentate de către doamna Curtis, sunt deosebit de relevante de cele mai multe ori pentru comerț, uh, afacerile externe, uh, dezvoltare, cooperare pentru dezvoltare, etc. Pentru aceste domenii ale acțiunilor Uniunii Europene. E important, de asemenea, să notăm că unele dintre efectele pozitive ale eforturilor OIM sunt uh, adeseori o combinație între eforturi diferite. Spre exemplu, Canada a ratificat la ultima conferință ultimele convenții neratificate de acest stat uh, cu privire la uh, negocierile colective. De asemenea, India a declarat că va ratifica Convenția privind uh, munca copiilor. E un mare eveniment pentru că cred că au trecut uh, zeci de ani de la începerea discuțiilor pe tema aceasta. Dintre statele menționate astăzi, aș sublinia, spre exemplu, Bangladeshul. În Bangladesh, Uniunea Europeană a intervenit Uniunea Europeană a avut relații uh, um, cu uh, guvernul din Bangladesh încă dinaintea implicării uh, OIM și pe, curs, în, pe parcursul acestor discuții bipartite am cerut partenerilor din Bangladesh să pună în aplicare convențiile OIM și ultimele subiecte Um, sau cele mai recent discutate uh, subiecte cu Bangladeshul uh, își vor primi un răspuns uh, în viitorul apropiat, chiar mâine. Cazul Guatemala este într-adevăr un caz dificil, îl urmărim de ani de zile încoace. Este de asemenea un subiect relevant în contextul negocierilor comerciale. Avem în o serie de intenții pe viitor și uh, cu siguranță veți fi uh, informați în legătură cu acestea. În ceea ce privește Cambodgia, am sporit presiunea, am luat legătură cu autoritățile, am cerut ca autoritățile să ia în serios diferitele recomandări și uh, descoperiri ale OIM. Ați menționat de asemenea Myanmar un stat care nu s-a aflat pe ordinea de zi, dar în cazul Myanmar, să nu uităm că avem o inițiativă privind drepturile de muncă. În contextul acesta, OIM, Uniunea Europeană și alții încearcă să liberalizeze drepturile de muncii în, dreptul muncii în acest stat. De asemenea, sau, toți au adresat întrebări cu privire la Corea. Ei bine, să știți că în cazul Coreei de Sud comisarul nostru a luat deja legătura cu ambasadorul și ambasadorul ne-a spus că Coreea de Sud uh, va discuta o eventuală o eventuală ratificare a uh, convențiilor uh, privind dreptul muncii care nu au fost încă ratificate de către acest stat și, bineînțeles, vom monitoriza situația. În ceea ce privește Vietnamul, urmează peste vreo două săptămâni un seminar în Vietnam cu privire la ocupare și ne vom asigura că vom promova mai bună uh, aplicarea drepturilor muncii și mă opresc aici. Mulțumesc. Urmează domnul De Franceschi. Doamna. Bine, am pot schimba vocea dacă vreți. În loc de Francesco, iată, vă vorbește Madeleine de la Digit Trade. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să îi mulțumesc lui Karen pentru intervenția detaliată. Colegul meu a spus deja că um, colaborăm strâns pe marginea tuturor acestor dosare, da, e drept. Și după conferința OIM din iunie am încercat să uh, să identificăm uh, elementele comune uh, între domeniul comercial și domeniul acesta al dreptului muncii. Am încercat să vedem cum anume prin politicile noastre comerciale am putea îmbunătăți condițiile de muncă. În ceea ce privește Bangladeshul, v-am spus că discutăm, uh, sau vi s-a spus deja că discutăm uh, des cu această țară. Avem, am avut întâlniri uh, în, aici la Bruxelles, dar și în Bangladesh. Următoarea, următoarea reuniune nu va avea loc peste mult timp și vom vedea la această întâlnire cum anume va evolu- evoluează situația din Bangladesh și în ce măsură politica comercială sau SGP-urile uh, oferite de Uniunea Europeană ar trebui să fie modificate. În ceea ce privește Guatemala, am transmis deja o scrisoare a acestui stat pentru a, în pregătirea întâlnirii TST care va avea loc în, uh, mai târziu anul acesta, am încercat să avertizăm uh, autoritățile din Uh, Guatemala, am făcut exact același lucru și pentru, uh, în cazul El Salvador. În ceea ce privește Corea, am înțeles că uh, omologii coreeni sunt foarte interesați. Va exista, cred că pe 21 septembrie, o întâlnire între reprezentanții Comisiei și reprezentanții, autoritățile din Corea de Sud. Vom vedea ce se întâmplă. După aceea, Vietnamul și acest stat a fost menționat. Uh, pentru prima dată, iată, venim cu un plan de punere în aplicare a acordului încheiat. Trebuie să vedem cum anume pot fi eliminate lacunele identificate în cursul evaluării. După aceea, vom, uh, vă asigur că vom utiliza în cazul în care este nevoie de, acest, de această acțiune toate uh, mecanismele noastre de soluționare a litigiilor incluse în acordurile comerciale. După aceea, în ceea ce privește cooperarea cu OIM, am avut întotdeauna o bună colaborare, dar aceasta s-a intensificat chiar în ultimii uh, doi ani. Încercăm să identificăm toate elementele, nu doar în domeniul uh, comercial, ci și în alte domenii în care am putea să folosim uh, pârghiile pe care le deținem pentru a îmbunătăți situația din statele omologe. Doamna Curtis urmează. Mulțumesc. O să încerc să răspund foarte rapid la întrebări destul de complexe. Întâi mă voi referi la întrebările specifice pentru fiecare țară. Mai întâi Bangladeshul. Cum să facem uh, mai multe, să obținem rezultate mai bune, să facem mai mult, mai rapid, așa cum spunea colegul de la DigiTrade. Într-adevăr, uh, scrisorile care cer guvernului acțiuni foarte clar definite în timp, Cred că acesta a fost uh, un stimulant foarte bun pentru ca guvernul să lucreze foarte serios pe aceste chestiuni. Care este rezultatul pe care vom obține din acestea, rămâne să vedem, dar cred că e parte <clears throat> din acest proces uh, uh, pe care Uniunea Europeană l-a susținut în tot acest timp în care pactul de sustenabilitate a fost foarte important. Rămâne sustenabilitatea această dificultate majoră. Trebuie să vedem de ce aceste zone de procesare pentru export au în continuare standarde diferite și de ce nu sunt lăsați inspectorii naționali să intre acolo. Și patronii trebuie convinși aici se pune întrebarea lanțului de furnizare global. Începește Corea de Sud schimbarea președintelui, schimbarea de atitudine OIM a fost uh, informat că guvernul uh, examinează modificarea legislației pentru a putea ratifica convențiile 87 și 98 și cu siguranță lucrurile care s-au întâmplat recent au avut un efect, dar cred că și activitățile OIM au fost importante. În Filipine, unde a existat evident un declin în uh, drepturile omului, Problema standardelor de muncă nu a fost însă atât de mult afectată. De fapt, guvernul a colaborat cu mișcarea sindicală pentru că mișcarea sindicală a ajutat președintele să fie ales. Ca rezultat, Convenția privind relațiile de muncă, relațiile publice, tocmai a fost ratificată și angajamentul lor a fost Uh, foarte mare în aceste proiecte. Deci în ce privește standardele internaționale ale muncii, nu, lucrurile nu stau la fel de rău ca în alte zone, dar continuăm să colaborăm cu ei. Vreau să subliniez puternic ce a, a spus reprezentantul DigiTrade și anume că intervențiile Uniunii Europene în Comitetul pentru Aplicarea Standardelor sunt de importanță critică și noi încurajăm ca acest lucru să continue pentru că are un impact asupra întregii dezbateri care e criticată că ar fi una politică. Dar totuși e important ca Uniunea Europeană să ajute OIM-ul în a-și îndeplini mandatul în ce privește standardele internaționale de muncă. Mai am foarte puțin timp. A fost întrebarea legată de sancțiuni, dacă sancțiunile nu pot fi mai eficiente sau dacă nu ar trebui să avem un model bazat pe sancțiuni mai degrabă decât pe dialog. O e bazat pe dialog, nu pe sancțiuni. Dar chiar dacă vă uitați și la cazul Myanmarului, care a suportat sancțiuni foarte multă vreme, vedem că totuși răbdarea rămâne crucială. Chiar și atunci când poți impune uh, sancțiuni. Cercetarea OIM n-a putut uh, arăta până acum că un model bazat pe sancțiuni e mai eficient decât unul bazat pe dialog. Aș spune că OIM-ul rămâne la dispoziția noastră uh, pentru a continua să ofere informații tuturor celorlalte instituții ca dumneavoastră să puteți evalua și să decideți care e cea mai bună cale de urmat, dar credem că și prin intermediul unei relații, relații aprofundate cu DigiTrade și prin mai multe acțiuni uh, pe teren putem fi mai eficienți cu toții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Curtis, mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii. Vă propun să trecem la punctul 12 al ordinii de zi, așadar voturi. Înainte de a începe votul, vă propun să facem un test, să testăm cartelele de vot. Votul este deschis. Are toată lumea cartela de vot? Mm, unul dintre deputați anunță că și-a uitat cartela de vot.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 Très bien, je vous, euh, je vous propose de démarrer le vote. Vă propun să începem votul. Așadar, este vorba de avizul de buget 2018, raportor colegul Băghe, vom avea două etape de vot. Mai întâi amendamentele bugetare și pe aceea rezoluția care acompaniază acest proiect. Deci începem cu amendamentele bugetare. Așadar, amendamentul 6754, uh, cine este pentru, cine este împotrivă, a votat toată lumea? Aveți listele de vot? Vorbim de amendamentele bugetare acum, după aceea votăm uh, rezoluția. Așadar, amendamentul 6754. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. Amendamentul 6751. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Amendamentul 67-50 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 67-52 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67-53 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67-57 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67-56 pentru împotrivă, abținere adoptat. 67-55 cine este pentru împotrivă, abținere adoptat. Trecem acum la votul rezoluției. Așadar, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că este respins, respins. Verificăm electronic, amendamentul 6. Eu nu am cartele de vot, dar votez pentru. Deci trebuie să ținem cont de faptul că există două voturi în plus, fără cartela. Este respins. Compromisul 2, cine este pentru? Cine este pentru compromisul 2, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Acum, amendamentul 14, prima parte. Nu, este caduc. A doua parte. Amendamentul 14, a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că este respins, dar vom verifica. A doua parte a amendamentului 14. Votul este închis. Este respins. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 22. Cine este pentru? PP-ul nu mai votează? Deci cine este pentru amendamentul 22? Cine este împotriva? Abținere adoptat. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Aș vrea să verificăm amendamentul 23. Votul este închis. Este adoptat. Vot final. Nu. Compromisul 6, mă scuzați, spune doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem acum la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este închis. Este adoptat Felicitări domnului Băghe. Nous passons maintenant euh, au point 13. Trecem acum la punctul 13 protocol de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația. Un vot unic. Haideți să începem. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Felicitări. Felicitări, doamne Rodriguez Pinero. maintenant de passer au point 14. Propun să trecem la punctul 14. Colegii care doresc să iasă, vă rog să o faceți cât mai rapid. Les collègues, sortez rapidement s'il vous plaît. Vă rog, dragi colegi, ieșiți cât mai repede. Vă propun să trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, activitatea grupurilor de follow-up. Înainte de vacanță, două grupuri eh, ale Comisiei s-au eh, reunit. Vom profita de prima noastră ședință pentru a avea un raport scurt al acestor eh, reuniuni. Așadar, începește Mercosur. Pe 11 iulie, grupul de follow-up INTA pentru țările Mercosur s-a întâlnit pentru un schimb de opinii în legătură cu situația negocierilor uh, comerciale între Uniunea Europeană și țările Mercosur cu negociatoarea șefă pentru Uniunea Europeană, doamna Sandra Galina. În 2010, Uniunea Europeană a lansat negocieri cu Mercosur și recent s-au făcut, s-au făcut schimb de noi oferte între cele două părți. Negociatoarea a prezentat situația ultimului ciclu de negociere. Domnul Salafranca tocmai ajunge în sală, așadar vă aștepta să se instaleze ca să pot să-i dau cuvântul. Gracias, señora presidenta. Eh... Mulțumesc, doamnă președinte. Darme la oportunidad de explicar, quisiera brevemente informar al... Mulțumesc că îmi permiteți să explic ce s-a întâmplat la, ultimul grup, la ultima ședință a grupului de monitorizare a negocierilor uh, între UE și Mercosur. Nu-mi găsesc documentele, dar uh, știu în general ce se întâmplă. de la ultima rundă din iulie, Comisia a explicat uh, diferitele progrese făcute. Aș vrea să mulțumesc pentru cooperare și implicare diferitelor grupuri politice reprezentate în cadrul grupului de monitorizare. Negocierile fac progrese și uh, săptămâna viitoare va avea loc o ședință interdisciplinară și după aceea următoarea rundă de negocieri va avea loc în septembrie. Uh, invit membrii comisiei dacă doresc să participe la o ședință lunară la care putem face schimb de opinii și putem vorbi cu negociatorul șef și putem uh, fi informați în legătură cu diversele progrese care s-au făcut pe diferitele capitole. Nu să Mm, mai spun altceva decât că e foarte important scopul anunțat de comisie și preluat de șefii de stat și de guvern la ultima lectură a Consiliului și anume de a încheia aceste negocieri, așa cum a spus chiar doamna Malmström, să încheiem aceste negocieri foarte dificile până la finalul lui decembrie. Toți sperăm că o comisie poate, comisia poate uh, realiza asta. Uh, sperăm că va fi un acord echilibrat. Sunt sensibilități de ambele părți, dar lucrul cel mai important este să negociem privind schimbul de bunuri. Aici încă mai trebuie discutat uh, în următoarele luni. Așadar, doamna președinte, vreau doar să spun că suntem foarte recunoscători Comisiei că ne ține informați și ne bucurăm că vom avea în continuare aceste ședințe ale grupurilor de monitorizare, raportorii din umbră implicați săptămâna viitoare, joi, vor săptămâna viitoare joi va veni o delegație argentiniană cu reprezentare politică din diferite grupuri care va face schimb de opinii cu noi și vom vedea Uh, cum reușim să ne întâlnim cu ei uh, joia viitoare. Evident, vor fi invitați și raportorii din umbră. Este dificil, uh, știu că e o zi dificilă joia, dar așteptăm foarte multe lucruri de la acea întâlnire și de asemenea am vrea să avem aceste ședințe lunare ca să dăm informație tuturor atunci când se fac progrese. Așadar, sunt sigur că foarte curând Șeful DigiTrade ne va informa în legătură cu negocierile și, doamnă președinte, îmi încheie aici intervenția. S-au făcut uh, progrese pe diferitele capitole. Partea cea mai importantă legată de schimbul de bunuri încă se negociază. Ieri, ministrul de externe brazilian a fost aici, a discutat cu președintele Parlamentului și declarația lui a fost foarte clară în legătură cu așteptările pe care le-au. Ei sunt acum președinții Mercosur și de asemenea vreau să vă reamintesc aceste date pe care le-a invocat uh, doamna comisar Malmström, aceste uh, cifre mai degrabă, un miliard suplimentar de la uh, acordul de liber schimb UE-Japonia pentru Mercosur, precum și accesul uh, de piață ne va aduce economii de 4 miliarde. Așadar, sperăm că vom continua aceste negocieri foarte importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Salafranca. Cineva, cineva mai dorește să mai ia cuvântul? Uh, bun. Haideți să trecem la grupul de monitorizare cu Israelul. Pe 12 iulie, grupul INTA de monitorizare s-a întâlnit pentru a vedea care este situația punerii în aplicare a notiței interpretative pentru etichetare, precum și în ceea ce privește conformitatea, conformitatea și acceptarea produselor industriale, precum și anexa pe produsele farmaceutice. Au venit reprezentanți de la DG Trade, dar și de la DG Sante, de la Comisie, pentru a discuta cu grupul de monitorizare pe chestiuni tehnice. Așadar, doamnei Maria Arena, raportor permanent pentru relația de monitorizare cu Israelul. Doamnei, vreau să-i propun să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am avut o prezentare și de la DG Trade și una de la DG Sante, pe două aspecte așadar. Chestiunea, în primul rând, a identificării diferitelor linii directoare propuse de Comisia Europeană și, pe de altă parte, evaluarea acordului AHCA, dar de fapt nu a existat această evaluare până acum. Am cerut comisiei să ne spună ce se întâmplă. Uh, comisia și mai cu seamă DG Sante nu ne-a dat uh, curs acestei uh, invitații în condițiile în care exista un acord, un accent pus pe produsele farmaceutice făcându-se legătură în cadrul acordului ACA pe aspectele uh, legate de producția uh, produselor farmaceutice uh, și legătura acestei producții cu fostele colonii. Nu ni s-a dat curs acestei cereri și în aceste condiții în ce privește coloniile izraeliene, nu știm exact care este situația producției de produse farmaceutice. Cât privește liniile directoare ale Comisiei Executive, nu știm exact care este plusvaloarea acestora. Pe plan național, nu știm în ce măsură guvernele le și aplică și este foarte clar că există o serie de produse Uh, în coloniile israeliene. Există dovezi în acest sens și există o etichetare specifică pentru produsele din colonii, dar care nu este utilizată și se merge direct pe uh, eticheta Made in Israel. Și atunci se pune problema etichetelor corecte pentru produsele care pătrund pe teritoriul UE. Este cam ce am discutat noi în cadrul acestor discuții. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă cineva mai vrea să ia cuvântul. Am terminat înainte de a trece la următoarea uh, fază a ședinței. Aș dori să facem o mică pauză. Vom merge la ședința cu ușile închise. Numai membrii secretariatului, coordonatorii și uh, Eh, reprezentanții politici și asistenții lor pot să rămână în sală. Suntem cu ușile închise peste 5 minute.